negocierile pe parcursul întregii proceduri. Mulțumesc de asemenea tuturor colegilor din Comisia pentru Mediu, Comisia EVI, care au susținut rezultatul negocierilor tripartite, eh, pentru că eh, reușita acestor negocieri prefigurează deja rezultatul votului în această după amiază. Venind pe tema de fond, Revizuim directiva 2001 în diseminarea voluntară a OMG-urilor în mediu, dar și un regulament din 2003 în ce privește alimentația umană sau animală. Acum, în ce privește OMG-urile, e important de precizat că area de aplicare se limitează la cultivarea OMG-urilor, deci textul nu vizează nici importurile, nici transportul și nu e cazul să deschidem o dezbatere mai generală asupra utilității sau nu ale omgerurilor în uh, uh, agricultură sau alimentație. Vocea Parlamentului și rezultatul uh, trialogului, mă gândesc la lunga noapte în 3 decembrie, uh, a adus uh, progrese reale față de poziția Consiliului din iulie, în special ce privește coexistența culturilor, pentru că poziția aproape unanimă a Parlamentului uh, a adus concesii din partea ambilor legislatori, e rezultatul trialogului. Cu toate acestea, versiunea Parlamentului a avut câștig de cauză, pentru că, uh, contrar legislației din 2001, minoritatea statelor membre care cultivă OMG-uri va trebui acum să ia măsuri obligatorii în zonele frontaliere, așa încât să evite contaminarea uh, terenurilor tradiționale, uh, respectiv bio de asemenea. În ce privește miezul directivei, anume procedura de opt-out, la care poate recurge un stat membru care nu dorește cultivarea ONG-urilor. În prima fază, în timpul procedurii de autorizare, apare un rol nou pentru întreprinderea care depună astfel de cerere. E adevărat că, în prima instanță, am acceptat propunerea Consiliului, dar, practic, lipsea orice marjă de manevră a statului membru. Delegația Parlamentului a forțat două puncte importante. Ridicarea condiționalității între faza 1 și faza 2, statul membru ca atare are doi jokeri în mână, în loc de unul singur, deci două posibilități pentru a limita cultivarea îngerilor pe teritoriul său poate negocia cu întreprinderea care furnizează semințele, dar nu mai este obligată să o facă ca și în versiunea din iulie a Consiliului. În plus, statul membru are la dispoziție 10 ani și nu 2, este esențial, pentru a se opune cultivării OMG-urilor pe teritoriul său și a um, declanșa faza 2. Mă gândesc la uh, protecția solului și a mediului, la politica agricolă comună sau impactul socioeconomic în această fază 2. Apoi, Consiliul a acceptat în cele din urmă să extindă interdicția grupurilor de OMG-uri, adică culturi și caracteristici. Și încă nu am terminat, doamnă președinte. Haideți să fim limpezi. Mă adresez în primul rând celor care nu sunt hotărâți. Nu există alternativă credibilă la acest acord și statul Coul nu e o opțiune, în ciuda ceea ce aud pe culoare. E vorba de o junglă juridică Mm, sau o conciliere improbabilă cu un Consiliu care e tot mai inflexibil. În mod evident, un statu quo ar fi o modalitate de a împiedica pe președintele Juncker să ducă la bun sfârșit reforma propusă, în respectul majorității și a transparenței. Cetățenii ne solicită să dăm statelor membre mijloacele de a-și respecta deciziile, alegerile legitime și cu această legislație facem progrese. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Thank you, madam Vă mulțumesc, doamnă raportor. Acum are cuvântul domnul uh, comisar Andru Caetis. Aveți cuvântul, domnule comisar. Madame President. Doamnă președinte, stimați deputați, sunt foarte bucuros să mă aflu astăzi aici. Negocierile au fost foarte lungi, practic 5 ani de zile, dar acum am ajuns la capătul tunelului. Eu, în urmă cu 5 ani de zile, nu mi-aș fi închipuit că am să mă aflu astăzi aici și o să vorbim despre cea de-a doua lectură care se încheie cu succes. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor uh, RIS pentru felul în care a condus negocierile. Vreau să mulțumesc și raportorilor din umbră pentru sprijinul lor în timpul discuțiilor. Toate aceste eforturi colective ne-au permis să găsim o înțelegere cu Consiliul și, cum spuneam, să ducem la bun sfârșit aceste negocieri. Dați-mi voie să vă amintesc câteva lucruri despre cultivarea organismelor modificate genetic în Uniunea Europeană. Deocamdată există doar o singură asemenea cultură autorizată în Uniunea Europeană și este cultivată în 5 state membre. 5, 9, 9 state membre au luat măsuri pentru a împiedica cultivarea acestui organism pe teritoriile lor. Însă, aceste măsuri de interdicție nu erau justificate din punct de vedere științific, cel puțin după opinia ASA și au fost luate în urma deciziilor uh, judecătorești de pe aceste teritorii. Dar știți care este legislația actuală și uh, în temeiul acestea statele membre nu pot întotdeauna să țină cont uh, de uh, contextele lor naționale și uh, de opinia cetățenilor, de unde foarte multe tensiuni în aceste state membre. Cetățenii europeni au păreri divergente și ei simt că bioindustria, noile tehnologii în agricultură nu răspund așteptărilor lor și de asemenea nu au neapărat încredere în toate valorile de risc făcute la nivel european. Totuși, aceste valori de risc au fost um, făcute în mod serios și de către EFSA și de către serviciile Comisiei. Noi am căutat atunci o soluție pentru toate aceste probleme. Noi am vrut să avem un răspuns pragmatic și uh, um, foarte uh, solid din punct de vedere juridic și aveam un dublu obiectiv. În primul rând, să avem autorizații și sisteme de autorizație pentru uh, ONG-uri în Uniunea Europeană care să fie foarte bine validate din punct de vedere științific. Cel de-al doilea obiectiv era că doream să recunoaștem libertatea fiecărui stat membru, în conformitate cu tratatele, de a autoriza sau nu cultivarea de organisme modificate genetic pe teritoriile lor. Sunt foarte încântat de faptul că textul pe care discutăm astăzi îndeplinește aceste două obiective. Statele membre vor avea ultimul cuvânt de spus în ce privește OMG-urile, ținând cont de situația lor pe plan intern și statele membre care deja cultivă OMG-uri vor putea să continue să o facă. Cei care sunt împotrivă vor putea în continuare să restricționeze aceste culturi sau să le interzică cu totul. Libertatea de a alege este acum garantată pe plan juridic. Există de asemenea um, măsuri de implementat pentru a evita contaminarea transfrontalieră între statele care cultivă MG-uri și cele care nu doresc să o facă, dar oricum aici mai este nevoie de o actualizare care va avea loc în curând. S-au făcut foarte multe progrese și pe plan tehnic și vreau să vă spun că statele membre vor putea să ia măsuri pentru a ține cont de riscurile care nu au putut să fie prevăzute inițial și să depisteze eventualele contaminări din cauza culturilor uh, modificate genetic. Eu cred că această propunere, doamnelor și domnilor, va permite statelor membre să aibă acum o bază juridică solidă ca să ia măsuri în ce privește OMG-urile pe teritoriile lor încă din primăvara acestui an. Uniunea Europeană deseori a lansat un apel pentru ca să facem mai multe pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor. Vreau să fiu încrezător în această nouă legislație europeană. Cred că ea va răspunde cererilor cetățenilor. Comisia și-a îndeplinit întotdeauna obligațiile și a ținut cont de toate elementele pe care le avea la dispoziție inclusiv posibilitatea pe care au statele membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea ong urilor pe teritoriilor lor uh, în temeiul directivei actuale. Vă mulțumesc pentru atenție, doamnă președinte. Mulțumim și noi. Trecem acum la vorbitori în numele grupurilor politice. Începem cu doamna Costinger pentru minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate colegi, stimați colegi. După patru luni de muncă grea am reușit să uh, Um, ajungem la plenară cu compromisul stabilit împreună cu Consiliul cu privire la uh, acest raport referitor la OMG-uri. După un blocaj de mai mulți ani la Consiliu, lucrurile s-au mișcat și vreau să-i mulțumesc domnului Frederic Ries pentru munca constructivă. Avem uh, un uh, pas către mai multă subsidiaritate și autodeterminare. Uh, în uh, guvernele, au, în guvernele europene a existat uh, o opoziție față de uh, OMG-uri. Însă, în, chiar și în luna februarie, 19 state membre s-au propus, s-au exprimat împotriva OMG-urilor. Nu trebuie să ignorăm acest fapt. 8 state membre au permis uh, cultura de MON 810 în anumite condiții, folosind dreptul acesta național, dar uh, trebuie să se pună în aplicare clauza de necontaminare pentru uh, terenurile de frontieră va trebui să se aplice o procedură în două etape pentru ca fiecare stat membru să decide dacă dorește să cultive sau nu uh, astfel de OMG-uri și subsidiaritatea cu siguranță va fi consolidată. Sigur că nu este soluția finală, dar e un pas în direcția cea bună și vreau să-i rog pe colegi să susțină acest compromis. Speaker is, uh... Urmează acum domnul Parnio. Doamna președinte, dragi colegi, Astăzi, dacă un stat membru interzice cultivarea unui, uh, unui um, organism modificat genetic pe teritoriul său, este în mod sistematic condamnat de Curtea Europeană de Justiție a Uniunii Europene ca urmare a unei plângeri din partea Monsanto. Acordul încheiat în data de 3 decembrie în trialog schimbă această situație și este important să amintim acest lucru cu ocazia acestei dezbate. Fără acest acord am fi păstrat aceeași situație în care Comisia Europeană autorizează cultivarea unui organism modificat genetic pentru că nu există o poziție comună la Consiliu. Această situație nu putea să continue așa, pentru că punea întotdeauna statele membre într-o situație dificilă, state membre precum Franța, care doresc să spună nu acestor organisme modificate genetic. Într-o astfel de situație dificilă, cu fața unui Consiliu prea puțin flexibil, iată că raportoarea noastră, doamna Frederic Fritz, pe care o salut, a reușit să vină cu un text care întărește protecția consumatorilor și interesele statelor membre. Da, această directivă reprezintă mai multă siguranță pentru statele membre care se opun Uh, OMG-urile, OMG-urilor și în, uh, până în septembrie 2015 statele membre vor avea posibilitatea să autorizeze sau să interzică cultivarea acestor OMG-uri pe teritoriul lor din motive economice, sociale și așa mai departe. Da, directiva reprezintă mai mult uh, securitate pentru uh, cultivatorii tradiționali care își doresc o agricultură tradițională și vom avea și posibilitatea să avem uh, măsuri care să împiedice răspândirea acestor culturi, mai ales în regiunile transfrontaliere. Reprezintă, de asemenea, mai multă siguranță și pentru consumatorii europeni. Comisia Europeană s-a angajat să revizuiască, să întărească regulile de evaluare ale riscului care sunt emise de către autoritatea Uh, EFSA uh, până în doi, într-un termen de 2 ani de zile. O altă victorie. Am reușit să com, uh, convingem Comisia să nu mai acorde niciun fel de autorizație de cultivare a unui alt organism modificat genetic până când nu vom avea o astfel de analiză. Iată, a fost o dezbatere dificilă, o luptă grea și am reușit să o câștigăm, cred eu. Această directivă nu reprezintă decât un început, un început foarte bun, însă în orice caz munca noastră va trebui să continue. Thank you, uh, Mrs. Gerling. Mulțumesc, urmează doamna Gerling, două minute. Vă mulțumesc. Acest acord global reflectă intenția inițială a Comisiei și anume că statele membre trebuie să aibă libertatea de a alege dacă vor sau nu să cu... existe culturi de OMG-uri. Cu alte cuvinte, acum am ajuns la actul final a unui proces foarte îndelungat care de fapt uh, se datorează faptului că Comisia Europeană a dus lipsă de curaj politic în ultimii doi ani. E adevărat însă că ceea ce scrie în tratate nu este absolut și ar fi bine să um, ne uităm mai cu atenție la ceea ce trebuie reformat în aceste texte, pentru că miniștrii noștri încă continuă eforturile pentru a reforma aceste texte și uh, lucruri care nu sunt uh, acceptabile pentru grupul nostru politic. Ar trebui să există oricum și clauza de opt-out de la um, autorizații. Și noi credem că în loc să se uh, judece de la caz la caz, uh, vor exista mm, evaluări în funcție de um, interesele mai multor grupuri. Și nu Uh, credem că se examinează de la caz la caz riscurile pe care le pot reprezenta mg urile pentru um, sănătate și pentru mediu și acest lucru este de deplorat. Noi nu credem că este normal ca uh, seriozitatea evaluărilor uh, să fie pusă sub semnul întrebării din cauza acestei directive. Ne se spune că rezultatul final este satisfăcător. Însă, noi credem că s-a uh, din cauza faptului că nu se vor autoriza MG-urile, ne um, împiedicăm să folosim culturi novatoare care permit o, o mai mică o folosire a pesticidelor într-o mai mică cantitate, um, un, consum mai redus de apă și um, așa mai departe. Statele membre ar trebui să continue să dezvolte uh, Uh, agricultura europeană, dar din păcate nu ar trebui să uh, se oprească la interdicție, pentru că o interdicție este și modul de a pune capăt progresului.